În reuniunea sa din această dimineață, în conformitate cu anexa 16 la regulamentul de procedură, conferința președinților a declarat audierea de comisarului desemnat din um, Regatul Unit ca fiind încheiată și a decis să supună această candidatură spre vot plenarei. Așadar, propun, în conformitate cu articolul 152 alineatul 2 din regulamentul de procedură, ca votul privind comisarul desemnat din Regatul Unit să fie adăugat la uh, votarea de astăzi. Are cineva obiecții? Nu? Atunci, votul va avea loc imediat. Yeah, yeah.